atenți, pentru că am o mică comunicare pentru dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, în aceste momente se agravează situația din Algeria într-un mod dramatic. Armata algerială, algeriană luptă cu AIN amenasă o grupare islamică și au luat prizonieri europeni. Această luare de ostatici, de grupare această armată din sudul Algeriei, uh, Uh, are consecințe dramatice. Un oficial european a fost ucis. Vorbesc acum uh, și din partea Parlamentului European, cât și din partea guvernului britanic. Vorbesc și pentru familiile care au acum uh, se confruntă acum cu această problemă. Îmi exprim solidaritatea față de toți aceștia. Credem că cetățenii algerieni fac tot ceea ce se poate și forțele de acolo fac tot ce se poate pentru a libera ostaticii. Însă ceea ce se întâmplă în Algeria ne arată cât de mare tensiune e în zona Sahel, cât de mare e amenințarea jihadiștilor în aceste țări. Nu e o amenințare doar pentru acea regiune, ci și pentru noi, Uniunea Europeană. O amenințare adevărată care amenință pacea din regiunile noastre. În numele Parlamentului European, Sper că vom avea parte de un uh, sfârșit pașnic fără victime. Doamnelor și domnilor,